Chers collègues, la séance est ouverte. Dragi colegi, am, redeschis, am deschis ședința. Vreau să-i spun doamnei dar bună revenire. Să știți că în orice campanie de alegeri, singurele lupte pierdute sunt cele pe care, în care, la care nu ne prezentim și uh, întotdeauna câștigătorii sunt printre noi. Mulțumesc că ați venit alături în această seară. În ceea ce privește ordinea de zi, vreau să vă spun că, având în vedere consângerile colegului Olbricht, votul la punctul 12 va avea loc după punctul 8. Dacă nu aveți obiecții, consider că ordinea de zi este adoptată cu aceste modificări, această modificare. Deciziile coordonatorilor din 21 noiembrie sunt în fișierul acestei ședințe. Dacă nu aveți obiecții, vom uh, considera că aceste decizii sunt și ele adoptate. Doresc să vă mai dau două știri importante grupul S și D l-a desemnat pe domnul Vladimir Manca ca raportor a celorlalte secțiuni pentru bugetul 2020, iar grupul PPE a desemnat-o pe Monica Holmeier pentru, ca raportor general pentru secțiunea 3. Dacă vreți să faceți pariuri pe uh, șansele la alegeri ale domnului Manca și domnului Holmeier, cred că este, <laughs> sunt niște pariuri bine plasate vom ști uh, dinainte că ei vor fi realeși. Aveți și procesul verbal al ședinței din 21 noiembrie. Uh, v-a fost adus la cunoștință și dacă nu aveți obiecții, considerăm că acest proiect, proces verbal este adoptat. În această seară avem o ordine de zi extrem de încărcată. Primul punct pe care îl discutăm uh, pentru vreo jumătate de oră ne dă ocazia să vă spun cât de ușurați am fost acum vreo săptămână când a avut loc trialogul uh, în legătură cu noua versiune a proiectului de buget 2019 pentru concilierea eșuase această nouă propunere a fost uh, prezentată de comisarul Oettinger luni, pe 3 decembrie. Ne-am uh, reunit pe patru cu Consiliul la trialog și uh, acest trialog care s-a terminat târziu, dar nu chiar atât de târziu, cu puțin timp înainte de miezul nopții, ne-a permis să ajungem la un acord provizoriu care a fost prezentat pe 5 decembrie coordonatorilor și care a fost depus la Coreper pe 7 decembrie. Coreperul a dat aviz favorabil și înainte de a trece la votul pentru amendamentele bugetare în ceea ce privește poziția Consiliului și noua rezoluție în secțiunea de voturi în ședința din această seară, vă propun să-l ascultăm pe domnul Vioti, care a făcut, alături de Jens Gaier și domnul Rubic, o muncă extraordinară, împreună cu raportorii din umbră, cu consilierii politici, cu toți uh, membrii care au fost implicați în procesul de conciliere. Pentru că, până la urmă, a fost uh, bine că nu s-a reușit această conciliere și, și că am reușit să continuăm la, să mergem mai departe către dialogul din 5 decembrie, care s-a soldat cu un rezultat bun. Domnule raportor general, aveți cuvântul. Președinte, ringrazio, <clears throat> ringrazio le colegi. Domnule președinte, vă mulțumesc, mulțumesc colegilor prezenți. Mă asociez uh, cuvintelor exprimate de dumneavoastră. Nu e vorba însă doar de succesul raportorului general, ci și al raportorilor pentru diferitele agenții și a raportorilor din umbră, ci e mai degrabă un uh, succes uh, sau un rezultat obținut de întregul Parlament European de către această comisie, de către membrii Parlamentului European, care au acordat un mandat foarte puternic și foarte clar, cu două ocazii diferite, de fapt în 3, în martie, în iulie și apoi și odată cu votul uh, pe buget. Am și spus că acordul la care s-a ajuns este un succes pentru că solicitările Parlamentului European făcute în repetate rânduri adresate echipei de negociatori a fost aceea de a avea o, un um, contrapartidă importantă în ceea ce privește <clears throat> valoarea de a acorda pentru refugiații sirieni din uh, Turcia. Ideea de a lua un miliard de euro din partea Consiliului, uh, din bugetul european și al uh, pune pe acest instrument pentru refugiații sirieni din Turcia fără a solicita părerea colegiuitorului. Parlamentul solicitase ca un miliard să fie din resurse noi și un miliard din angajamente europene. Noi am obținut acest rezultat și l-am obținut pentru că până la urmă cheltuielile uh, în bugetul european cresc cu 930 de milioane. Și cred că este un rezultat foarte bun. Dar mai există și reversul medaliei și nu putem să nu spunem acest lucru între noi. Și spun acest lucru cu umilință, pentru că avem și o înfrângere de consemnat. Pentru că în octombrie, așa dintr-o dată, fără să ne așteptăm la acest lucru, Comisia a dorit Doriți să introducă în propunerea de conciliere activarea articolului 15.3, acest faimos articol despre care am tot vorbit în aceste săptămâni. Ei, iată că am avut forța să apărăm uh, activarea acestui articol. Am avut uh, suficientă forță pentru a solicita activarea acestui articol astfel încât să avem pentru prima dată posibilitatea de a utiliza banii necheltuiți din bugetul european și a-i trece, a transfera pentru cheltuieli de cercetare. Am fost pregătiți pentru negocierile cu Consiliu și această pregătire a făcut posibil să venim uh, cu un rezultat care să însemne cât mai multe investiții pentru cetățenii noștri și să nu ne oprim doar asupra unui principiu. Am făcut bine atunci când uh, la prima conciliere am decis să oprim tratativele pentru că Consiliul a dat dovadă de agresivitate față de noi. Și cred că am demonstrat că Parlamentul, chiar dacă nu a reușit să obțină tot ce și-a dorit, din punct de vedere a principiului, totuși a obținut un rezultat important în ceea ce privește aportul economic la viitorul Uniunii Europene. Am să mă opresc aici pentru că nu avem mult timp și dumneavoastră ați avut amabilitatea să mă suportați în toate etapele Ați văzut toate documentele, știți care sunt creșterile care au avut loc, știți care sunt angajamentele pentru anul viitor. Și de aceea cred, și asta este părerea raportorului, cred așadar că putem uh, <clears throat> da un vot pozitiv pe această propunere, evident ținând cont de diferitele poziții politice existente în interiorul Comisiei. Totuși, cred că putem da un aviz favorabil acestei puneri de buget pentru anul viitor, după ce am încercat să facem tot posibilul pentru a apăra prioritățile politice ale Parlamentului European, astfel încât să putem sta în fața cetățenilor cu mai multe resurse decât, uh, sincer să fiu, ne-am fi așteptat uh, la începutul fazei de conciliere. Acestea sunt aspectele de ordin politic. Dacă se dorește, putem uh, intra și în detalii tehnice, dar cred că ne-am săturat cu toții să tot vorbim de aceste cifre, le-am tot citit și între timp le cunoaștem cu toții foarte bine. Mulțumesc, domnule președinte. General. Mulțumesc, domnule raportor uh, general. Dar, uh, iată, am reușit să ne facem ascultată poziția și am obținut uh, un rezultat pozitiv și acest lucru s-a întâmplat pentru că echipa de negociere a fost puternică, pentru că a fost unită. Și dau un cuvântul lui Paul Ruby. Ja, recht herzlichen Dank, vor allem den General. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc și eu raportorului general, domnului Vioti, care ne-a făcut uh, foarte multe propuneri și care au fost menite să ne asigure acest uh, succes pe care l-am obținut. Aș dori să mulțumesc și președintelui nostru Artui pentru răbdarea sa, care a fost de asemenea utilă să obținem acest rezultat care ne permite să uh, fim de acord cu acest rezultat. Și felicitări uh, îi se cuvin și colegului Gaier, Cred că rezultatul a fost unul foarte bun. La rubrica 5 am obținut 2,9% la creditele de angajament și Parlamentul a reușit să impune ca autoritatea pentru partide politice să fie adoptată în forma inițială propusă de Parlament. Deci s-a acceptat scoaterea din buget uh, acestei autorități la Consiliu a existat în continuare, se continuă acest gentleman's, gentleman's agreement și la Consiliu există o reducere teoretică, este mai degrabă vorba de un act simbolic. Ce, ce mă bucură faptul, este faptul că s-au creat cinci posturi suplimentare la Curtea de, uh, Curtea de Justiție și uh, Uh, investiții suplimentare în sistemul IT, de asemenea 1,2 milioane de euro la SEAE au fost dedicați uh, comunicării strategice și pe de altă parte am fost asigurați că 4,2 milioane de euro vor putea fi uh, economisite din alte părți din fonduri necheltuite și cu cheltuielile uh, imobiliare am reușit să reducem, de exemplu, cheltuielile cu 750.000 de euro. Deci, în mare, sunt uh, destul de mulțumit. A fost foarte important să încheiem această procedură bugetară pe anul 2019, un an electoral. Știm cu toții că nu este un an deloc uh, simplu din acest punct de vedere. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru sprijinul pe care l-am primit, angajaților, asistenților a fost important să demonstrăm că suntem uh, fermi și cred că și Consiliul a fost impresionat să vadă uh, cum uh, cât de mare a fost această unitate transpartinică din partea Parlamentului European. Mulțumesc! Mulțumesc că ați găsit cuvintele potrivite, domnule Rubic, pentru a convinge președinția austriacă. Îi dau un cuvântul lui Jens Geier. Ähm, Vă mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să adresez și eu complimente colegilor, colegului din partea le-am primit. Cred că am lucrat foarte bine în echipă și cred că, în general, întreaga comisie, întreaga echipă de negociere a lucrat foarte bine, ceea ce deja a devenit o bună tradiție în Parlamentul European. Este un proces social foarte interesant să vedem cum în uh, discuțiile cu Consiliul echipile de negociere se sudează în jurul unei uh, poziții comune de, de negociere și este un lucru care are repercusiuni pozitive și asupra activității colaborării din comisia noastră. Deci mă alătur și eu mulțumirilor exprimate tutu- um, tuturor celor care și-au dus contribuția. În ceea ce privește agențiile, a existat o situație interesantă. Pentru că s-a întâmplat un eveniment oarecum neobișnuit cu ocazia negocierilor. De fapt, poziția Parlamentului din punct de vedere psihologic era mai apropiată de cea a Consiliului decât cea a Comisiei sau în alte uh, Uh, altfel exprimat, uh, ne-am înțeles mult mai bine cu reprezentanții Consiliului decât cu Comisia Europeană, care era puțin mai reticentă. Însă, când a fost vorba de sprijinul acordat agenții, agențiilor, uh, Consiliul și Parlamentul a spus dacă aceste agenții au primit mai multe prerogative, ar trebui să se bucure de o finanțare mai bună și acest lucru a fost privit oarecum reticent de uh, comisie. Și mm, Consiliul a fost uh, dispus să accepte mutarea unor uh, fonduri dintr-o parte în alta, nu neapărat sporirea uh, acestora. Și um, am acceptat mm, reduceri bugetare abia doar în domeniile în care Uh, Consiliul ceruse asemenea reduceri doar uh, în uh, domeniile unde temeiul juridic ar fi intrat în vigoare în acest sens în anul 2019. Noi am insistat asupra faptului că acest lucru să se întâmple abia după intrarea în vigoare a noului Parlament. Deci, din acest punct de vedere, am putut să extindem cheltuielile cu personalul pentru agențiile care erau uh, prioritare pentru Parlamentul European. Pe de altă parte, un punct pentru care am lucrat, am, am, am luptat eu, uh, am luptat eu foarte mult uh, cu cei 5% reducerile de personal de care să fie scutite toate aceste agenții, din păcate nu am reușit să-l obțin. Mulțumesc! O să dau acum uh, cuvântul raportorilor din umbră care sunt de față, dacă doresc să ia, să ia cuvântul. Domnul Taro, doriți să ne împărtășiți aprecierile dumneavoastră? Yes, thank you, Mr. President. Uh, vă mulțumesc, domnule președinte. Nu doream decât să vă explic că mi-am cântărit opțiunile în acest sfârșit de săptămână m-am consultat cu soci- social-democrații, cu liberal-democrații, cu creștin-democrații și am decis să nu recurg la opțiunea nucleară, deci nu voi depune niciun amendament. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați fi obligat să votăm împotriva articolului 15.3 ne-ați fi uh, pus într-o situație prejudicioasă. Mă bucur și vă mulțumesc că ați evitat uh, senzația de sfâșiere pe care ar fi avut-o Parlamentul. Uh, salut înțelepciunea dumneavoastră. Domnule Niriada, vă mulțumesc și acest buget. Cred că nimeni nu va fi vreodată 100% fericit cu orice buget, însă aș dori să vă felicit pentru munca dumneavoastră și să Uh, recunosc că punctul asupra căruia am insistat întotdeauna a devenit realitate. Avem pentru prima dată o linie bugetară dedicată uh, apărării. Eu, eu, pentru mine, schimbările climatice mi se par mai, uh, mai amenințătoare decât situația securității și cam atât aș dori să spun. A, a dans les jours qui sunteți pregătită să lucrați în zilele următoare, înainte de Crăciun, la o nouă conciliere? I could be persuaded. Aș put, m-aș putea uh, lăsa convinsă, da. Je, je salut uh, la prolifération des amendements que vous avez déposés. Salut uh, proliferarea amendamentelor pe care le-ați uh, propus unul singur, dacă este votat, uh, ar cădea acordul la care am ajuns. Uh, uh, ar, ar cădea acordul la care s-a ajuns. Vă tachinez și eu. Doamna Gardia Sabal are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că e foarte încărcată ordinea de zi. Vreau și eu să îi felicit pe raportori. Cred că, în ciuda tuturor problemelor pe care le-am avut, acordul este bun și oricum este poate nu cel mai bun acord din istorie, dar unul dintre cele mai bune acorduri bugetare din ultimii ani. Deci felicitări! Iată că acest mandat se termină frumos atunci. Începuserăm cu un eșec la conciliere în 2014 și iată că terminăm cu un nou eșec de conciliere, dar cu un bun acord la care am ajuns în formarea trilogului. Și ne bucură acest lucru. Cine mai dorește să intervină? Bine, atunci ne oprim aici. Îi felicit pe toți cei implicați în uh, atingerea acestui uh, succes și uh, echipa de la Comisia pentru Bugete, care a făcut o treabă excelentă și suge- propun să-i aplaudăm pe cei de la secretariat. Bon, il est 20 heures. Este ora 8 și vom începe cu voturile. Primul dosar e vorba de modificarea statutului uh, BEI ca urmare a Brexitului și a faptului că Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană. Doamna Gardia Sabal a aplicat procedura simplificată privind consultarea legislativă de către Consiliu ehm, a elaborat acest aviz și ne va spune ce trebuie să facem în acest uh, sens. Mulțumesc, domnule președinte. E vorba despre, aceste, uh, despre un tip de voturi care nu ne plac niciodată, pentru că e vorba de adaptarea capitalului BEI la părăsirea de către Regatul Unită a Uniunii Europene, dar nu știm ce se va întâmpla. Uh, însă ca întotdeauna trebuie să ne facem temele în avans. Tocmai de aceea acest aviz are ca scop modificarea participării statelor membre în Capitolul BEI după o posibilă ieșire pe viitor a Regatului Unit din Uniunea Europeană. Așa cum uh, am spus de mai multe ori în cazul acestei comisii, ceea ce ceream noi statelor membre era ca odată ce Regatul Unit părăsește Bay să completăm uh, capitalul pierdut prin capital nou pentru a păstra capacitatea de investiții a BER. Într-o primă fază nu vom putea face acest lucru, însă vreau să vă aduc la cunoștință Consiliul de Administrație al BEI. Bordul a luat deja această decizie, deja că totul Uh, se va petrece așa cum uh, ne așteptăm, cum este prevăzut. Într-un viitor, uh, capitalul care se va pierde prin Brexit va fi completat cu capital nou. Si, donc vous nous invitez. Prin urmare, ne invitați să dăm aviz favorabil. Trebuie acum să ne pronunțăm. dar uh, întâi vreau să vă dau cuvântul celor care aveți de uh, exprimat o părere. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu doresc să prelungesc reuniunea și să intervin pe marginea detaliilor acestei propuneri, pentru că această propunere ar intra în vigoare dacă Regatul Unit ar părăsi Uniunea Europeană, însă în, mie mi se pare că este o procedură și nu cu care nu sunt uh, de acord și nu aș dori să mi se asocieze numele cu orice chestiune care sigilează până la urmă retragerea Regatului din Uniunea Europeană și doream să se treacă acest lucru în procesul verbal. Luăm act de declarația dumneavoastră. Știm că Regatul Unit poate să decidă să rămână în Uniunea Europeană înainte de 29 martie și acest lucru va fi posibil chiar și în perioada de tranziție. Acest lucru este liniștitor, mai ales pentru domnul Ashworth. Este poziția pe care Curtea de Justiție a exprimat-o chiar astăzi. Domnul uh, Board nu va participa la acest exercițiu. Dacă nu avem uh, obiecții, voi considera că avizul propus doamna Gardia Sabal este aprobat de Comisia Bugete. Domnul Tarat. Nu, nu, comenzi. E o propunere foarte bună. am să-mi exprim și eu sprijinul și dacă Regatul Unit uh, nu rămâne alături de noi, uh, se va abține alături de noi oricum. Eh bien, je considère que notre commission suit Comisia va urma, prin urmare, linia propusă de raportoare. Alors, maintenant, nous allons nous prononcer. Acum ne vom pronunța în legătură cu proiectul de buget pentru anul 2019. Vom trece la vot. Amendamentele depuse la poziția Consiliului aprobată de Coreper în 7 decembrie. Poziția Consiliului reflectă acordul provizoriu la care și-a ajuns în trilogul din 4 uh, decembrie. Uh, astăzi vor fi adoptate aceste modificări. Nu trebuie să votăm în favoarea niciunui amendament. Dacă votăm pentru un amendament cade acordul. Au fost uh, depuse 98 de amendamente din partea unui singur grup politic. 11 au fost uh, depuse la Secretariatul Comisiei pentru Bugete de către membrii aceluiași grup. A fost, uh, a fost distribuită o listă de voturi sub formă de tabel Excel și vă uh, propun să votăm în bloc toate amendamentele. Raportorul ne-a semnalat că trebuie să votăm împotrivă. Dacă votăm pentru, cade acest acord. Avem 10 uh, minute uh, câștigate. Uh, intenționăm să votăm mai târziu, deci suntem înaintea programului. Sur le vote en bloc. În legătură cu votul în bloc. Doamnă Niriada, sunteți de acord? Vedeți un inconvenient? Nu? Domnule președinte, propun să nu-i mai penalizăm pe cei care sunt aici. Cred că ar trebui să votăm deja. Bine, supun la vot această propunere. Este adoptată în unanimitate. Deci, continuăm ședința. Votăm în vot cele 98 de amendamente depuse de grupul GUE pentru solemnitatea votului vă propun să folosiți cartelele de vot. Votul este deschis. Alors, Sur le vote en bloc. Cei care sunt pentru aceste amendamente votează pentru, cei care sunt împotrivă votează negativ. Vous pouvez également vous abstenir. Eh bien, le scrutin est clos. Votul este închis. Amendamentele sunt respinse 18 voturi împotrivă, 2 pentru și 3 abțineri. Sur la, sur la résolution, un amendement numéro 1. Amendamentul 1 la rezoluție. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votăm electronic amendamentul numărul 1. Votul este deschis. Scrutin e clos. Votul este închis. Repoussé par 11 par 13 voix contre Respins. 13 voturi împotrivă, 11 pentru. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. Amendamentul 3 cu un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. Compromisul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. abține, Respins. Întregul text cu amendamente votăm prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Votul este adoptat, 17 voturi pentru, 2 împotrivă și 5 abțineri. Votăm acum mobilizarea instrumentului de flexibilitate. Nu există niciun amendament. Întregul text votăm prin apel nominal și votul este deschis. a scrutin A votat toată lumea, votul este închis, se adoptă 20 de voturi pentru, două împotrivă. Felicitări raportorului. Sunt și două abțineri. Mobilizarea Fondului de Solidaritate e vorba de plata avansului pe 2019. Nu există niciun amendament. Votăm prin apel nominal și votul este deschis. Votul este închis. 23 de voturi pentru, o abținere și nu este niciun vot împotrivă. În legătură cu Fondul de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune, avem un amendament oral la amendamentul 23. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 24 este retras. Amendamentul 25. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 1 4 și 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica. Votăm electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă 16 voturi pentru, 7 împotrivă, o abținere. Amendamentul 26, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 27, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 și 5, putem să le votăm împreună. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 29, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu este clar. Vom vota electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins 17 voturi uh, împotrivă, 8 pentru. Compromisul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Nu, amendamentul 21, se scuză președintele. Oui, d'accord, 21. 21. La amendamentul 21, cine este pentru, împotrivă? Compromisul 1 a fost adoptat și, prin urmare, 21 devine caduc. Nu, iertați-mă, spune președintele. Amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 20. Cine este pentru? A devenit caduc pentru că a fost adoptat 21. Sur la première partie du 21. Votăm prima parte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 abțineri. Vom verifica electronic amendamentul 50. Votul e deschis. Votul este închis. Este respins, 16 voturi împotrivă, 9 pentru o abținere. 51, 54 și 22 pot fi votate împreună. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptate. 52. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptate. 53. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptate. cinci pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 56 pentru, împotrivă, Nu este clar la amendamentul 56, votăm electronic. Deschidem votul. Votul este închis. Se adoptă 16 voturi la 10. O abținere. Amendamentul 57. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 59 pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat.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 18 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 19 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Tot textul prin apel nominal, deschidem votul. a A votat toată lumea, votul este închis. Se adoptă 25 la voturi, de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere. Felicitări, felicitări raportorului. Sur le rapport de Jens Geier sur le suivi des agences. În legătură cu raportul Geier, în legătură cu agențiile, amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 4, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 5, pentru,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 Votul este închis. Se adoptă două abțineri, 24 de voturi pentru și unul împotriv. Felicitări Jens Gaer. În legătură cu propunerea de reglementare a frontierelor, um, paza de frontieră și paza de coastă, raportul Geier, Amendamentele 1, 2 și 3 pot fi votate împreună. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic prin apel nominal. Se adoptă 15 de voturi pentru 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 14. Pentru. Împotrivă, abțineri, adoptat. La anexe, 15 pentru, împotrivă, verificăm electronic, votul este deschis. Votul este închis. Respins 15 voturi împotrivă, 11 pentru o abținere. La considerente, amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 devine caduc la fel și 11. Amendamentul 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tot textul, votul e deschis. Votul este închis. Se adoptă 21 de voturi pentru, 5 împotrivă, o abținere. Felicitări raportorului. Votăm acum dispozițiile comune. În legătură cu uh, Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și alte fonduri, raportul Mureșan. Avem voturi în bloc, nu avem compromisuri. Aceste voturi în bloc care au fost pregătite pentru a um, răspunde unei cerințe de coerență. Deci, dacă nu există obiecții, putem considera că suntem de acord să votăm în bloc. Astfel putem asigura coerența textelor votate. Avem un prim bloc care acoperă amendamentele 27, 38, 39, 40, 41, 42, 66, 125, 126, 134, 192, 31 și 36. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentele, amendamentul 40, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 44, pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 45, pentru? Împotrivă? abțineri. Vom verifica electronic. Scrutin est ouvert. Votul e deschis, votul este închis. Approuvé par 18 voix contre 9. Se adoptă. 45. 46 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48 pentru împotrivă, abțineri, nu este clar, vom vota electronic, votul este deschis. Votul este deschis, închis. Este respins 21 de voturi împotrivă. Mulțumesc și vă rog să ridicați mâna sus pentru a fi clar. Votul 49. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu s-au ridicat toate brațele, așa că trebuie să verificăm electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Este respins. 15, de, vo, 15 voturi împotrivă, 10 pentru. Un al doilea bloc. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 și 63. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Acest bloc nu a fost adoptat. Amendamentul 62. Putem să-l votăm pentru că 63 a fost respins. Cine este pentru 62? împotrivă, abțineri adoptat. 64 pentru, împotrivă, abțineri respins. 65 pentru, împotrivă, abțineri respins. 67 pentru, împotrivă, abțineri respins. 68 și 69 votăm împreună. Cine este pentru, împotrivă, abțineri respinse. 60, 70. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, respins. 71 pentru, împotrivă, nu este clar. Votăm electronic, 71. Votul este închis. Este respins. 15 voturi împotrivă, 13 pentru. 72 pentru, împotrivă, abține, respins. 3 pentru, împotrivă, adoptat. 73 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 60, 74 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 75 devine caduc, 76 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este adoptat, însă verificăm electronic. 76. Votul este închis. Este adoptat. 16 voturi pentru, 12 împotrivă. 77 devine caduc. Șaptezeci la fel la fel și 79, 80, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 devine caduc, 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, verificăm electronic, 86, votul este deschis, vot electronic, votul este închis, este respins, 18 la 10, 87 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic, 87, votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 15 voturi împotrivă, 13 pentru. 88 pentru. Împotrivă. Nu ați votat toți. Încă o dată suportați votul electronic la 88. Votul este deschis. Votul este închis. 14 la 14 deci este respins. 89. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Respins. 90 pentru? Împotrivă. Abțineri? Respins. 91 pentru? Împotrivă. Abțineri? Respins. 92 pentru? Împotrivă. Abțineri? Respins. 93 pentru? Împotrivă abțineri, respins 94 pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica electronic 94, votul electronic este deschis. Votul este închis. Se adoptă 15 voturi pentru 13 împotrivă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 96 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 97 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 98 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 99 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. 99. Votul este deschis. Votul este închis. Este aprobat 19 la 9. Avem din nou uh, mai multe amendamente în bloc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Toate sunt uh, respinse. 107 pentru, împotrivă. Nu este clar. Votăm electronic la 107. Votul este închis. Se adoptă 18 voturi pentru, 10 împotrivă. 108, 109, 110, 111, 112, 113 votăm în bloc. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 114 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116. Este compatibil cu 114 care a fost respins. Cine este pentru 116? Împotrivă, abține, este, cade. 117 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 118 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 119 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 120 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 121 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 122 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132. Votăm în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 133 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 135 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respinse. 148. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu ați ridicat cu toții mâna, deci vă supun din nou la votul electronic la 148. Votăm electronic, votul e deschis. A votat toată lumea? Se pare că nu. Votul este închis. Se adoptă o 17 voturi pentru 10 împotrivă. 149. Cine este pentru? Împotrivă. Nu este clar. Sunt brațe care nu se ridică. 149 votăm electronic. Votul este deschis. Ați votat cu toții? Votul este închis. Se adoptă 19 voturi pentru, 9 împotrivă, 150 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 151 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 153 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 154 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 155 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 156 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 157 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 158 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 159 Respins 160, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Nu este clar, pentru că nu ridicați mâna, nu știm cum votați. Votăm electronic la 160. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Vă rog mult să ridicați brațele ca să le văd ca să evităm votul electronic. Amendamentul 4. Acum, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 161 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 162. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 163 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 164 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 165 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentele 166 și, 100, și 7 pot fi votate împreună. Votăm pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 167 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 168 și 8 pot fi votate împreună. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă 169 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 170 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 100, amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 171, 172 pot fi votate împreună. Cine este pentru, împotrivă, abțineri sunt respinse. Compromisul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 175 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abținere, adoptă 16 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. O, 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 174 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 177 pentru, împotrivă, abțineri, respins 178 pentru, împotrivă, abțineri, respins 37 devine caduc 179 pentru, împotrivă, abțineri, respins 180 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 181 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 182 pentru, împotrivă, nu este foarte clar, votăm electronic 182. Votul este închis. Se adoptă cu o majoritate amplă, dar vedeți că nu era clar. 100 183. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 184. Cine este pentru? Dar devine caduc. 185. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Adoptat. 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 186 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 23 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 187 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 188 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 25 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 189 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 190 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 26 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 191 pentru, împotrivă, abțineri, respins. La considerente, 28. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Vom verifica electronic, 28. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă 15 voturi pentru, 14 împotrivă. La 28 am votat acum. Compromisul 3 acum, cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 32, ce este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33, 4, ce este pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica electronic. 34, votul este deschis. Vot electronic. Votul este închis. Este respins 21 de voturi împotrivă, 8 pentru. 35, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Votăm tot textul prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea? Se pare că nu. Votul este închis. Se adoptă 23 de voturi pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări lui Zicfrid Mureșan. Trecem acum la instrumentul de cooperare externă. Raportul Gardia Thabal. Amendamentul 11, cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat. 88, cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat. 89, pentru, împotrivă, abținere respins. 12 pentru. Dar iertați-mă, amendamentele 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22 și 23 în bloc, 5 pentru, împotriva, abțineri, sunt adoptate. Avem acum o altă serie de amendamente care devin caduce 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98 devin caduce. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic compromisul A. Ați votat cu toții? Votul este închis. Se adoptă 14 voturi pentru, 12 împotrivă. Amendamentele 25 și 65 pot fi votate împreună pentru împotrivă, abținere adoptate. 26 pentru împotrivă. Verificăm electronic 26. trebuie să închis. Devine este respins. 13 voturi pentru, 13 împotrivă și o abținere. 27 500 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 28 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 29 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 30 pentru, împotrivă. Verificăm 30 electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins 14 voturi împotrivă, 11 pentru, 19 pentru, împotrivă, 29, mă 80, 99, spune președintele. Cine este pentru, împotrivă, abține, respins, 31 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 32 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 33 și 36 sunt votate împreună, este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 34 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 35 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica electronic. 35, votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 14 la 13. Amendamentul 100. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 și 68 și 69 pot fi votate împreună. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Sunt respinse. Amendement 39, qui est pour? 39, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Qui est pour? Il tombe. Pentru, este respins. 37 pentru, împotrivă, Abțineri uh, se respinge, se adoptă. 38 pentru împotrivă, abțineri, verificăm electronic 38. A votat toată lumea? Votul este închis. Este adoptat. 14 la 12. Trecem acum la 101. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, verificăm electronic la 101. Votul este deschis, votul este închis, este respins. 15 la 12, amendamentul 45 este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 41 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic la 41. Votul este închis. Votul este închis. Este respins 14 la 13. 42 cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 43 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 103 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 44 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 104 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic, 104, votul este deschis. Votul este închis. Și este respins 13 la 13. 105 acum 500 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 106 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic 106. Ați votat toți? Votul este închis. Respins. 14 la 12. 107. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 45 pentru? Împotrivă. Nu este clar la 45. Cine este pentru? 45. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 108 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 100. 46. Ce este pentru, împotrivă, abținere adoptat. 109 pentru, împotrivă, verificăm electronic 109. Votul este închis. Este respins. 14 la 12. 47 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Compromisul B. Cine este pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Amendamentul 70, cine pentru? 110, mă iertați. 48, uh, cine este pentru? Verificăm electronic 48. Votul este închis. Este respins 16 la 11. 111 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic 111. Votul este închis. Respins 15 la 12, 112, 500 pentru, împotrivă, abțineri. Respins 49 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 113 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 114 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 30 pentru, Iertați-mă, spune președintele, 50. Ce este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Votăm 54-55 uh, împreună. Pentru, împotrivă, abțineri adoptate. 56 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 57 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 58 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 115 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 59 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Considerent 81, 500 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic amendamentul 81. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 16 la 12. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Nu ați ridicat toți mâna. Votăm electronic la numărul 1. Votul este închis. Respins 15 la 13. Amendamentul 82. Cine este pentru? împotrivă, abțineri. Verificăm electronic la 82. Votul este închis. Respins. 16 la 12. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că este respins, dar vom verifica electronic la numărul 4. Votul este închis și este respins 16-12. Amendamentul 6, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica electronic numărul 6. Votul este închis. 15 la 13 este respins. Amendamentul 84 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. 84. Votul este închis. Respins. 16 la 12. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu este clar. La amendamentul Credeți că la toate vom avea aceeași majoritate? atunci toate sunt respinse. Nu neapărat. Vom vota totuși. Vom vota amendamentul 7 și votul este deschis. Votul este închis. Respins 16 la 11. 85. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. 85. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 16 la 12. Numărul 8. 500 pentru. Împotrivă. Cred că este respins. 86 pentru. Împotrivă. Respins. Amendamentul 2 pentru împotrivă, abținere, adoptat. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, cred că este respins. Amendamentul 83, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5 pentru împotrivă, abținere adoptat. 87 pentru împotrivă, abțineri respins. Compromisul B. B. Cine este pentru? C spune președintele, iertați-mă, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 62 cu amendament oral, Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 80 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic amendamentul 80 cu amendament oral. Votul este închis. A respins 16 la 12, 117, 500 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 118 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Tot textul acum. Votăm prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă 24 de voturi pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări lui Eider. Nous avons un accord de partenariat un acord de parteneriat pentru pescuit între coasta de Fildeș și Uniunea Europeană. Sur l'ensemble du texte, le... Un premier vote sur... Facem un prim vot pe marginea acestui acord. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Și acum votăm absența unui aviz. Nu, votăm avizul domnei Hautala prin apel nominal. Votul e deschis. Votul este închis. Se adoptă 26 la 1. O abținere. Felicitări, domnul Hautala. Acum raportul tot pentru pescuit între Maroc și Uniunea Europeană. Domnul Fernandez un amendament al Hauta. La Cine este pentru amendamentul numărul 1? Cine este împotrivă? Împotrivă. Abțineri. Este respins. Votăm acum întregul acord. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Și acum votăm avizul prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea? Nu? Ați votat toți? Votul e închis? Și se adoptă 23 de voturi la 3, 2 abțineri. Felicitări domnului Fernandez. În legătură cu secțiunea 3, nu avem solicitări de transfer. Domnul Ashworth la, ult- la celelalte secțiuni de la bugetul 2018 avem trei solicitări de transfer sau chiar patru. Doriți să ne împărtășiți uh, punctul dumneavoastră de vedere? Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Patru transferuri au fost solicitate, niciunul nu trebuie votat, sunt doar spre informare. Curtea de Justiție propune un transfer de 681 de mii de euro pentru stații de lucru mobile pentru personal după ce au făcut economii de la cheltuielile de personal, dar și datorită faptului că inflația a fost mai scăzută decât așteptările, ceea ce înseamnă că și Ajutările salariale au fost mai mici. O altă solicitare este de a transfera 9.714.000 pentru construcția de clădiri, tot uh, economii din remunerații și de asemenea și din contracte de leasing și contracte în ceea ce privește echipamentele de birou. CAE are o solicitare care se referă la o clădire din Washington DC pe care SAE o achiziționează. Și mai sunt și câteva uh, transferuri mai mici pentru activități de securitate de la nivelul Comisiei Europene. Uh, economiile s-au făcut prin uh, cheltuieli mai mici de personal, în principal datorită ratei de inflație mai mici, dar de asemenea au existat și plecări de personal care s-au uh, pensionat. Și în fine, Oficiul pentru Protecția Datelor și-a subestimat cheltuielile cu Um, clădirile datorită unor uh, renovări necesare pentru securitate. Sau făcut economisiri uh, din uh, cheltuielile pentru traducere în um, vorba de 200 de mii de euro și, încă o dată, repet, domnule președinte, niciunul dintre aceste transferuri nu trebuie votate. De raportori fictivi,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 chiar dacă nu sunt uh, cu totul uh, mulțumit de informațiile pe care le-am uh, solicitat, um, cred că putem fi de acord cu. Mulțumesc. Cine a mai solicitat cuvântul? Nu văd că nimeni. Dacă nu sunt obiecții, putem considera adoptarea acestor transferuri. Nu există nicio obiecție. Îi dau cuvântul acum doamnei Holmeier, pe care o felicit pentru realegere. Ea va fi raportor general pentru secțiunea a treia a bugetului 2020. L-am felicitat și pe domnul Manga, care va fi raportor pentru celelalte secțiuni. Aveți cuvântul pentru chestiunile din domeniul imobiliarelor. Mulțumesc. În ceea ce privește achiziția clădirii de birouri din Pretoria, mutarea se datorează faptului că nu au existat condiții de securitate suficiente, în special faptul că comunicarea nu mai putea fi sigură, nu se puteau uh, face controle la mașini și clădirea delegației nu poate fi uh, de, despărțită de restul uh, Um, clădirilor din vecinătate și nici nu este în zona cea mai bună, de aceea s-a făcut o solicitare de oferte, s-au primit 21, noua clădire a fost construită în 2001, are 420 mm, mm, de metri pătrați care ar trebui să fie um, uh, închiriați bei. Cu siguranță acest lucru place președintelui nostru. Um, iată însă se pare că în Africa de Sud toți vor să aibă clădiri proprii. În orice caz, clădirea ar, ar costa în total 2,9 milioane și de aceea s-a făcut, s-a luat această decizie. Vreau să fiu succintă. Cred că este cea mai bună soluție care ne-a fost uh, propusă. Dacă există întrebări vis-a-vis -vis de proprietarul uh, clădirilor, uh, vi le pot pune la dispoziție în biroul meu. Um, SEA a transmis aceste informații și eu propun să fim de acord. Doriți să ne prezentați și uh, proiectul pentru Azerbaijan? Azerbaijan este insofern... În mm, Azerbaijan este o situație surprinzătoare pentru că proprietarul clădirii uh, închiriate de la etajul 11 unei clădiri de birou unde se află și ambasada americană și alte instituții financiare sau în Baku am propus o închiriere pe 81 de ani. Este ca un fel de uzufruct, să spun. Deci plătim acum 5 milioane și avem dreptul să folosim uh, această clădire deja pe 81 de ani, deci uh, rentabilă este investiția deja după 10 ani și e surprinzător. Uh, am întrebat uh, oare de ce etajul 11 este mult mai ieftin decât alte locuri? Dar așa stând lucrurile, nu avem nimic împotriva reducerii cheltuielilor și în Azerbaijan oricum vom fi prezenți și în viitor. Dacă ar cumva ar trebui să ne retragem mai devreme, am putea fi recompensați pentru perioada neutilizată. De aceea nu cred că este niciun pericol să plătim acum cei 5 milioane și din acest motiv propun să fim de acord pentru că uh, pe termen lung ne costă mult mai puțin de fapt. Merci. Des observations? Mulțumesc. Cine dorește să intervină? Nimeni? Bine, atunci votăm prin apel nominal în legătură cu pretoria mai întâi. Votul este deschis. Votul este închis se aprobă, 12 voturi pentru. Al doilea vot privind Azerbaijanul, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. 14 voturi pentru, unul împotrivă, două abțineri. Nu mai avem uh, de discutat niciun uh, dosar prin clădirile. Monica Holmeier spune că nu mai avem nici alte comunicări. Tocmai încercăm să aflăm cine este beneficiarul economic uh, în ceea ce privește ambasada de la Moscova. Avem între timp un nume, dar acesta se ascunde în spatele a trei firme și nu știm dacă acesta este beneficiarul economic și mm, de aceea v-aș ruga că și dumneavoastră să mai întrebați uh, la SAE, pentru că ne creează oarecum impresia unei uh, construcții artificiale. Și ar, ne-ar chiar interesa să știm cine este beneficiarul economic și nu doar cine stă în față. Mm. sunt ca niște matrioști, nu? In, uh, this is eine, eine limited aus Zypern. E o societate limited din uh, Cipru, mai sunt și două uh, birouri uh, de avocați și se pare că mm, cel din Cipru ar fi beneficiarul, dar nu există documente în acest sens. Deci este vorba de trei uh, firme intercalate. Și vreau să știu, de fapt, cine deține proprietatea economică sau cine este beneficiarul economic. Bien, eh bien, nous, nous conduirons une investigation sur ce point particulier. Vom face o anchetă asupra acestui punct și vom susține cu hotărâre solicitarea dumneavoastră, pentru că nu se pune problema uh, ca Uniunea Europeană, prin Parlamentul European, să uh, devină suspectă de optimizare juridică sau fiscală. Noi suntem împotriva acestor practici de optimizare fiscală nu vrem sub nicio formă să fim implicați în astfel de uh, manevre și știm că fiecare stat membru al Uniunii Europene este un model de integritate și de respectare a normelor de transparență. <laughs> Așa spune domnul Juncker. Bien. Si vous n'avez pas de... Dacă nu aveți nimic la diverse, vom uh, voi considera că am încheiat discuția pe marginea ordinii de zi de azi. Vreau să vă spun doar că joi dimineața, pe 13 decembrie, avem o comisie comună, Bugi Cont, pentru statul de drept și Bugi Econ, bugete Econ, pentru Invest EU în ceea ce privește o reuniune viitoare a Comisiei pentru Bugete. Aceasta va avea loc anul viitor, pe 23 și 24 ianuarie. Prin urmare, nu vom mai avea reuniunile Comisiei pentru Bugete, cu excepția celor comune și cum eu lipsesc joi dimineață, Vreau să vă doresc Crăciun fericit tuturor. Vreau să vă spun că v-ați câștigat din plin această pauză a celor care produc uh, prăjiturele. Și încheiem acum ședința.